this. Yeah, yeah, thank you. Darf Sie bitten, Platz zu nehmen, meine Damen und Herren? Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. without, without possibility. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Vă urez bun venit, domnule președinte Zeman. Vă urez bun venit aici la Parlamentul European. Este o mare onoare pentru noi să vă putem ura astăzi bun venit la rândurile noastre. V-ați ocupat mandatul cu un obiectiv cât se poate de clar și anume acela de a întări vocația europeană a Republicii Cehe. Obiectivul dumneavoastră este acela de a pune din nou Cehia în mijlocul politicii europene. Tocmai de aceea cred că vă trebuie neapărat să vă mulțumim și așteptăm cu mare nerăbdare intervenția dumneavoastră. Domnule președinte, aveți cuvântul.